condițiile pentru a permite operatorilor publici și privați să facă investiții durabile. Vom avea uh, stimulente importante. Am uh, convenit și asupra taxonomiei ca instrument pentru a identifica um, activitățile financiare și economice uh, Uh, ecologice, astfel acest sistem uh, poate fi uh, folosit în sistemul public și privat și ulterior vom veni și cu un plan de acțiune financiară durabil. De asemenea, și în domeniul achizițiilor publice vom stabili noi reguli în conformitate cu acordul ecologic. Însă nu vorbim doar despre fonduri, ci și despre proiecte concrete. Promotorii proiectelor și administrația publică vor fi stimulați să implementeze și să creeze proiecte adecvate care să aibă aceleași obiective ca pactul ecologic. Aș dori să trec acum la a doua parte a dezbaterii, noștri, a dezbaterii noastre, respectiv foaia de parcurs pentru Europa Socială. Ca și uh, vicepreședinte executiv responsabil pentru o economie care funcționează pentru oameni, trebuie să spun că trebuie să avem o tranziție justă și in, care să includă pe toți. A, atât dumneavoastră cât și Consiliul European s-au angajat să um, implementeze un pilon european al drepturilor sociale și ne păstrăm acest angajament. Și avem și foaia de parcurs care va transforma în realitate acest pilon. Se vor lua măsuri la nivel național și la nivel de actori implicați. De aceea lansăm o dezbatere mai amplă pentru a afla cum uh, gândesc uh, uh, oamenii și ce se poate face mai mult pentru a transforma în realitate acest pilon. Deja am început să ne consultăm partenerii sociali în ceea ce privește direcțiile posibile pentru uh, o acțiune europeană pentru un salariu minim corect. Vrem să implementăm uh, instrumentele necesare pentru ca lucrătorii să se poată uh, să-și poată câștiga existența. Nu dorim să uh, obligăm țările să stabilească un venit minim obligatoriu. Se va continua cu negocierea colectivă, vom respecta în continuare acest principiu. Dacă vrem ca uh, durabilitatea să fie um, în centrul acțiunilor noastre, vom face un pas important către obiectivul pe care l-am stabilit astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele grupului PPE, are cuvântul domnul Zifit Mureșan. Aveți un minut și jumătate. Doamna președinte, domnule vicepreședinte Timerman, domnule vicepreședinte Dombrovskis, bun venit în Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestei inițiative. În numele grupului PP aș vrea să salut propunerile pe care le-ați făcut astăzi. Cred că mecanismul de tranziție echitabilă și toate proiectele prezentate sunt esențiale pentru reușita unul dintre programele cele mai importante ale Comisiei în acest an, Acordul Ecologic European și negocierile privind CFM. Iată de ce apelul meu este haide să lucrăm rapid, să cădem de acord rapid în lunile următoare, în prima jumătate a anului curent, cu privire la tranziția justă, ceea ce va descătușa potențialul negocierilor CFM și va duce la reușita Pactului Ecologic European. Am văzut în decembrie la Consiliul European că Pactul European ecologic va sta pe propriile picioare. Eu vreau și grupul meu ca acesta să reușească. Iată de ce mecanismul pentru pensie justă să fie operațional cât de rapid. Cum să funcționeze? În primul rând să fie robust, ca volum să fie resurse suficiente pentru a schimba lucrurile în bine, pentru a atenua efectele tranziției asupra regiunilor celor mai afectate. În al doilea rând, să nu afecteze politicile existente, nici cea de coeziune, nici agricultura, nici cercetarea, nici inovarea e o prioritate suplimentară, ar trebui finanțată suplimentar. În al treilea rând, ar trebui să aibă un impact pozitiv de durată pe regiunile cele mai afectate, atât de ce vrem ca fondul acestei atenție juste să investim în uh, uh, întreprinzători, în IMM-uri, în dezvoltare, să nu fie doar cursuri de recalificare sau reciclare pentru oamenii care nu au avut efecte de durată în trecut. Ultimul aspect, condițiile. Domnule președinte, să alocăm bani țărilor și regiunilor în condiții accesibile, să învățăm din experiența FC și Invest UE. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Acum, din partea grupului socialiștilor și democraților, are cuvântul doamna Garcia Perez. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. În decembrie anul trecut, Comisia Europeană a prezentat uh, propunerea New Green Deal, o propunere ambițioasă care își propune să atingem neutralitatea climatică până în 2050. Uh, dincolo de orice dubiu, acest proiect colosal uh, presupune o transformare reală a sistemelor noastre socioeconomice și a modului nostru de viață. Credibilitatea și succesul acordului ecologic de, vor depinde de planurile de finanțare, însă de asemenea vor depinde de modul în care vom putea gestiona impactul acestei transformări asupra regiunilor noastre care au modele industriale și energetice care au nevoie de o modernizare costisitoare. Planurile Comisiei uh, reprezintă un prim pas important. Un miliard de euro va fi mobilizat în următorii 10 ani pentru a garanta că Europa devine primul continent neutru din punct de vedere climatic. În plus, acest uh, grup de propuneri uh, presupune eforturi din partea sectorului public și privat pentru a stimula investițiile. Fără îndoială, totuși, Comisia speră că acest miliard de euro pe care speră să-l mobilizeze să fie doar o parte din investițiile mijloacele necesare pentru a face transformarea ecologică. Calculele Comisiei, prin urmare, ne obligă să uh, cugetăm uh, cu coerență și rigoare, pentru că acesta reprezintă o mare provocare și trebuie să dezbatem cum să uh, facem rost de veniturile necesare care să ne permită realizarea acestei transformări sociale și ecologice. Trebuie să avem uh, o poziție foarte fermă în acest sens. CFM-ul trebuie să uh, aloce cel puțin 30% combaterii schimbărilor climatice, dar trebuie să vorbim și despre resursele proprii. Uh, trebuie să ne vorbim și despre rezidurile de ambalaje de plastic, despre reciclare, despre emisiile Comisiei Europene, despre tratarea echitabilă și taxarea sectorului digital, despre um, baza impozabilă consolidată și despre impozitarea societăților comerciale comerciale. Trebuie să vorbim despre aceste resurse proprii. Revendicăm de asemenea ca statele membre să aibă o marjă de manevră mai uh, vastă în bugetele lor naționale pentru a putea stimula investițiile sustenabile și pentru uh, ca acest ultim lucru să devină realitate, propunem reformarea regulilor fiscale pentru ca uh, um, proiectele sustenabile să fie uh, scutite de anumite uh, taxe în uh, cadrul pactului ecologic. Uh, o mare uh, provocare rămâne tranziția justă. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă și acesta nu, sunt, nu este doar un, un slogan. Trebuie să avem resurse financiare suplimentare pentru a nu reduce uh, de la politica de coeziune și de la politica agricolă comună. Acesta înseamnă că trebuie să uh, oferim uh, capacități de uh, învățare care să permită următoarelor generații să facă față cu succes transformării ecologice și digitale. Și trebuie să avem condițiile de lucru demne pentru a putea um, elimina diferențele salariale și pentru a combate sărăcia copiilor. Trebuie să avem o Europa în avangarda combaterii schimbărilor climatice, dar trebuie să lucrăm și să ne permitem să facem acest lucru și din punct de vedere financiar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc acum în numele grupului Renew. Are acum cuvânt

Cred că toată lumea își dorește un fond pentru o tranziție justă cu caracter social și ar trebui să uh, începem prin a renunța la subvenționarea uh, combustibilor fosibili pe viitor. Această propunere este un bun punct de plecare pentru ca anumite regiuni să facă față mai bine acestei tranziții, însă din punctul meu de vedere, lipsește în continuare din propunerea dumneavoastră un angajament clar când vine vorba de obiectivele climatice Uh, ale Uniunii Europene. Avem nevoie de angajamente din partea fiecărei regiuni în parte de a renunța treptat la termocentrale care funcționează pe cărbune. Trebuie să fie o o precondiție înainte de a avea acces la finanțare din acest fond, pentru că o, o finanțare um, a unei tranziții care nu este adevărată nu are rost. Desigur, trebuie să discutăm și despre bani. 7,5 miliarde de euro pe șapte ani reprezintă cam 10 milioane pe fiecare regiune minieră în fiecare an. Nu știu dacă este suficient pentru a finanța o tranziție justă și în calculele dumneavoastră vă referiți, ați inclus și fonduri de coeziune, dar este un lucru foarte periculos pentru că nu putem transfera bani, bani de la o regiune care are nevoie de acești bani la altă regiune de care are, care are nevoie de aceleași fonduri. Și, domnule Timur, mai știți că, de fapt, nu, suma reală nu este de 100 de miliarde, ci de 7,5 miliarde, când uh, cei care Mm, și ar trebui să fim sinceri din acest punct de vedere. Sunt sigur că Comisia nu dorește să fie percepută ca niște magicieni care recurg la trucuri pe stradă în mijlocul oamenilor. Tocmai de aceea am avea nevoie de resurse proprii din bugetul european, astfel încât uh, oamenii care trăiesc în regiunile miniere să nu depindă la fiecare, la fiecare șapte ani de mila Uh, bugetului european și tocmai de aceea avem nevoie de planuri concrete de eliminare treptată a acestor subvenții în uh, regiunile miniere. Mulțumesc. Acum, în numele grupului ID, are cuvântul domnul Gian Antonio Dare. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O mie de miliarde pentru următorii 10 ani aceasta este, acestea sunt intențiile de investiții ale Comisiei Europene pentru a transforma Europa într-un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Știm care este bugetul acestui plan de investiții, 1000 de miliarde, însă nu este foarte clar de unde vor proveni resursele de finanțare de a ajunge la această sumă, dacă și mă întreb uh, dacă vor fi reduse bugetele la alte uh, politici europene, care vor fi politicile afectate din acest punct de vedere? Va fi, vor fi foarte importante criteriile um, care trebuie să fie uh, respectate de beneficiari. Pentru a ajunge la neutralitatea climatică, Comisia se referă la modificarea normelor care guvernează subvențiile de stat. De ce nu face acest lucru și pentru alte politici? Um, se discută despre un, uh, de o tranziție justă și ne dorim ca această tranziție să fie justă, să fie echitabilă și pentru întreprinderile mici și mijlocii, despre care nu se spune nimic în acest plan de investiții. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele OCR are cuvântul domnul, domnul Van Overheld, Overfeld, un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte domnilor comisari. Cred că bănuiți cam ce am să spun. Avem un plan care presupune o, un fond de un om de o mie de miliarde de euro. Adesea se, au, se aude numele BEI. Aceste fonduri vor fi uh, folosite, strânse uh, pe o perioadă de șapte ani sau zece ani. Se creează un anumit climat de incertitudine. Nu se știe în ce fel va fi afectat CFM-ul, nu știm dacă vor fi folosite propriile resurse. Mm-hmm Desigur, impozele vor fi, cel puțin temporar, o sursă de finanțare. Trebuie să mobilizăm finanțarea, trebuie să vedem ce resurse disponibile avem și trebuie să ne asigurăm că BEI își poate menține uh, cota de triplu A. Mecanismul uh, pentru o tranziție justă este, din nou, un exemplu clar pentru că aici ideea este destul de periculoasă. Statele membre pot fi afectate. Noi suntem pentru o economie circulară, însă nu dorim să reciclăm finanțare, nu uh, suntem pentru aventuri financiare, vrem inovare și acțiuni pragmatice tangibile. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul în numele GUE NGL are cuvântul domnul Omarge. Un minut. Doamna președinte, vă mulțumesc. Domnilor vicepreședinți, de la Revoluția Industrială, dezvoltarea Europei s-a bazat pe exploatarea energiilor fosile, iar edificarea Uniunii Europene însăși cu uh, tratatele respective s-a legat de economia cărbunelui, ceea ce înseamnă că Cărbunele a structurat economia europeană și în mare măsură a contribuit la dezvoltarea regională. Milioane de locuri de muncă au depins, sute de mii de locuri de muncă continuă să depindă de ele. Deci e o adevărată revoluție să dorim să ieșim din acest model cu condiția de ne stabili ca obiectiv de a închide până și ultima termocentrală pe carbone. Dar e o revoluție unor modele perimate în lumina provocărilor climatice. Ce vreau să vă spun de fapt este că trebuie să ne stabilim două priorități. Mai întâi, să amortizăm costurile sociale, apoi să însoțim, să ajutăm regiunile în tranziția justă și ca președinte al Comisiei Regii vreau să vă spun că suntem pe deplin mobilizați să ne facem munca legislativă. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Acum, din partea membrilor neînscriși, doamna Damat, Minute. Vă mulțumesc, doamna președinte. Un studiu privind uh, transformarea orașului meu de origine, Taranto, unde se află un combinat siderurgic important uh, din Europa, ne atrage atenția asupra modului în care se, s-a degradat calitatea vieții în orașul respectiv datorită polorii și care sunt și consecințele sociale acestei, uh, acestei situații. Și uh, Fondul pentru tranziție justă trebuie să se ocupe de orașe cum este Tarant, Taranto. Această tranziție nu va fi una justă, ci va fi o păcăleală până la urmă dacă vor fi finanțate din nou proiecte bazate, de exemplu, pe gaze naturale importanța strategică a noului pact ecologic european este de a regândi um, economia, sursele energetice, astfel încât Europa să devină un model de inspirație în lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă trebuie să fim foarte precauți ca acest fond să nu um, ia fonduri din politica de, co- de coeziune, ci eventual să profite de sinergiile posibile. Um, din păcate, sistemul uh, ETS nu a fost uh, folosit suficient până acum și posibilitățile sale de finanțare cred că ar trebui să fie folosite mai bine pe viitor. Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, domnul Novakov, minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule prim vicepreședinte, domnule vicepreședinte executiv. Eu nu sunt inginer automatist, automatist, însă știu că industria uh, noastră a creat probabil cele mai, uh, este cel mai bun motor construit vreodată. Avem nevoie de mici ajustări pentru a asigura locuri de muncă și bunăstare pentru milioane de familii și, so- și multe societăți din Europa. Dacă trebuie să plătim un tribut, mecanismul se va prăbuși. Trebuie să um, vorbim despre un uh, fond pentru o tranziție justă și despre un nou pact echitabil. Însă avem nevoie de inițiativă pentru a garanta viitorul copiilor noștri și al mediului. Știu că viitorul uh, aparține politicilor care nu dăunează mediului, care nu dăunează viitorului copiilor noștri. Cred că putem realiza acest lucru fără să ucidem un sector întreg, fără să lăsăm fără loc de muncă un milion de persoane. Haideți să găsim uh, căi de a ajusta acest program. Preocuparea mea este că inițiativele noi și mărețe au nevoie de finanțare nouă și măreață. Numai așa vom atinge rezultatele scontate. Este un ideal extraordinar, uh, dar trebuie ca uh, familiile și sectoarele întregi ale economiilor noastre să nu fie cei care plătesc prețul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul doamnei Borzan pentru un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut eh, planul de investiții durabile ca parte noului pact ecologic. Obiectivul este de a da posibilitatea finanțării pactului ecologic, dar și să încurajăm și alte tipuri de finanțare, în primul rând investiții private, ca și investiții publice la nivel național, prin reforma politicii fiscale. Să nu uităm că statele membre trebuie să participe la acest proiect de a crea o Europa mai ecologică și mai conștientă din perspectiva socială. Salut reforma semestrului european prin obiectivele de dezvoltare durabilă. Trebuie să asigurăm și implementarea recomandărilor specifice pe țară la nivel național pentru a putea îndeplini obiectivele ambițioase pe care ne le-am stabilit. Fondul pentru tranziție echitabilă ar trebui folosit pentru a reduce discrepanțele regionale din UE și a ajuta pe cei mai vulnerabili. Banca Europeană de Investiții trebuie să sporească semnificativ finanțarea de proiecte climatice. Baza acestor schimbări ar trebui să fie regulile stabilite în directiva privind taxonomia și, în fine, să nu uităm de cetățeni. Tranziția justă e imposibilă fără un dialog cu actorii sociali, cu comunitățile care suferă impactul acestei tranziții. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Acum Doamna Silvi Brune, un minut. Merci. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor comisari, sunt convinsă că nu uh, putem avea o tranziție justă, ecologică și digitală fără o tranziție și măsuri de însoțire sociale. Trebuie să-i ajutăm uh, neapărat pe lucrătorii europeni să-și dezvolte competențele necesare pentru a trece către sectoarele în expansiune pentru a deveni mai angajabili. În al doilea rând, tranziția trebuie să fie justă din punct de vedere social și nu trebuie să lasă pe nimeni pe din afară. Să nu uităm măsurile de combatere a sărăciei energetice și înființarea de soluții uh, accesibile pentru cei afectați de măsurile referitoare la carbon. Trebuie să facem tranziția acceptabilă social și uh, să facem o economie mai durabilă și neutră din punct de vedere al uh, emisiilor. Trebuie să combatem în acest proces toate formele de excluziune și de inegalitate. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Langen Zipen. Un minut și jumătate. Stimată doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi, Politica de mediu, economică și socială, luată împreună, reprezintă o provocare pentru noi și de acest lucru va depinde acceptarea acestei tranziții și va depinde um, eventual adâncirea inegalităților în Europa. Principial, propunerea făcută de Comisie vis-a-vis -vis de fondul uh, de, pentru o tranziție justă este o propunere foarte bună, mai ales oamenii din Um, regiunile sărace se vor confrunta mai, mai degrabă cu această provocare și provocarea cu care ne confruntăm noi este să-i, asigur, să-i asigurăm din punct de vedere social tocmai pe acești oameni pentru a combate în mod cuprinzător um, marginalizarea socială, trebuie să ținem seama și de oamenii care nu participă la piața muncii și uh, Până în 2030 avem obiectivul de a înlătura sărăcia din, prin toate dimensiunile pe care le acoperă uh, sărăcia și acest proces de tranziție trebuie să fie unul cuprinzător care să excludă orice formă de discriminare. Tocmai de aceea statele membre, în momentul în care uh, lucrează la redactarea planurilor uh, concrete din acest punct de vedere, trebuie să uh, part, uh, permită participarea tuturor partenerilor sociali. În acest context, Comisia Europeană va trebui să vină cu o propunere urgentă pentru a avea o directivă cadru care să reglementeze un salariu minim european. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Huhtasari un minut. Eu o... Mulțumesc, doamna președinte. Uniunea Europeană vrea ca țările să sprijine noul pact ecologic dându-le fonduri, comparându-le așa de... Dacă rămânem la nivelul de 100 de miliarde, majoritatea acestor bani se vor duce în Europa răsăritană. Acest pact ecologic va fi foarte costisitor pentru țări precum Polonia, care folosește foarte mult cărbune. Acele țări care dau un exemplu, cum e Finlanda, vor trebui să reducă radical emisiile și mai mult. Finlanda, care a plătit pentru reducerea emisiilor, va trebui acum să plătească pentru reducerea emisiilor din alte țări. Finlanda are ieni lungi, distanțe mari, piața e foarte mică, deci sunt foarte multe provocări fără cele la care tocmai m-am referit. Deci, avem aici o economie centralizată, planificată, impusă statelor membre și nu are nimic de a face cu economia de piață. Președinte, o întrerupe, mulțumesc și acum doamna Rafalska, un minut. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Domnule președinte, domnilor și domnilor, noul pact ecologic vorbește foarte mult despre ocuparea forței de muncă și despre costul uman, despre consecințele sociale, se vorbește foarte mult. În planul uh, elaborat de comisie, din păcate, nu se acordă locul cuvenit acelora care sunt în cele mai vulnerabile situații. Uh, vor, va fi uh, un impact foarte mare asupra uh, lucrătorilor care au vechime mare, cei care au 50-60 de ani, cei care au lucrat deja 30 de ani. Din păcate vor fi uh, impactate multe dintre uh, regiunile Poloniei, mica uh, Polonie, Polonia Mare, Silesia uh, de, uh, su, de sus și de jos. Ce le poate oferi acestor regiuni Comisia? Fondul pentru o tranziție justă va fi aplicabil în acest caz? Um, se va ține cont de toate consecințele? Cred că cursurile de formare gratuite nu sunt suficiente. Trebuie să vorbim mai mult despre aceste uh, riscuri, pentru că dacă uh, se, se va produce prăbușirea unor sectoare întregi, acest lucru va afecta foarte grav lucrătorii noștri. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna Modi și un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mecanismul pentru o tranziție justă reprezintă o parte extrem de importantă a pactului ecologic, pentru că trebuie să ne asigurăm că persoanele cele mai vulnerabile nu sunt cele care vor plăti uh, pentru această tranziție. Drept urmare, regiunile cele mai afectate de această tranziție trebuie să fie sprijinite și nu trebuie să facem risipă de nici uh, un euro. Um, acțiuni uh, climatice eficiente vor trebui să fie finanțate. Trebuie să îmbunătățim eficiența energetică de asemenea, pentru că acest lucru ar aduce după sine reducerea costurilor vieții. Trebuie să ajutăm mai mulți, mai mult pe mineri și pe cei care trăiesc în regiunile miniere și toate soluțiile propuse trebuie să respecte um, pilonul social, astfel încât toată lumea să se bucură de egalități, uh, de oportunități egale din punct de vedere al uh, pregătirii profesionale. Doar așa uh, tranziția va fi una echitabilă și justă. Mulțumesc. Uh, domnul Pedicini are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să revin la subiectul pactului ecologic și consecințele acestuia asupra bugetelor naționale, pentru că atât Comisia Europeană cât și Banca Centrală Europeană s-au tot referit la marja de manevră fiscală de care ar dispune guvernele. Asta înseamnă că guvernele care dispun de acest spațiu fiscal ar trebui să facă investiții spre deosebire de cele care Um, nu dispun de acest uh, spațiu fiscal, ceea ce reprezintă o mare absurditate din punct de vedere economic, pentru că toate statele trebuie să își reducă emisii, emisiile și state, tocmai statele care se confruntă cu dificultăți economice ar trebui să investească în această direcție. Dacă am investit în statele respective un punct percentual din PIB, uh, consecințele, efectul de pârghie ajunge de până la 3% din uh, PIB-ul țării respective și acest lucru ar ajuta și la uh, slăbirea până la urmă a politicii de austeritate prin care trecem acum. Mulțumesc foarte mult. Domnul Marcus Ferber are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați vicepreședința executivă ai Comisiei Europene, dragi colegi, dragi colegi, Uniunea Europeană și-a trasat niște obiective ambițioase climatice. Acestea însă nu, se, nu vor putea fi atinse de la sine, ci au nevoie de investiții importante, investiții importante pentru care avem nevoie de fonduri și este foarte bine că astăzi Comisia ne-a, pre- ne-a prezentat propunere în acest sens. Însă, acest plan de investiții sustenabile nu este primul uh, plan similar pe care l-am discutat. În mandatul anterior am discutat de planul de investiții Juncker, Fondul European de Investiții Strategice, care cred că ne dă trei învățăminte importante. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că va exista o mm, distribuire uh, uh, echilibrată. În cazul uh, planului de, de, de investiții Juncker a existat un dezechilibru din acest punct uh, de vedere. În al doilea rând, trebuie să fim foarte atenți, atenți la adiționalitate la plus valoare, pentru că avem nevoie de investiții noi, investiții proaspete, pentru că nimeni nu va avea de, de profitat dacă mai multe proiecte vor fi etichetate ca fiind verzi și de fapt nu vor fi uh, ecologice. Și în al treilea rând, ceea ce este foarte important este să înțelegem că sectorul privat este cel care uh, va, prin implicarea sa va duce la o adevărată transformare. Tocmai de aceea trebuie să atragem cât mai mulți actori din sectorul privat. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, doamna Frizon, minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și domnilor uh, comisar Timmermans și Dombrovskis pentru că ne-au prezentat acest plan ambițios. Foarte mulți cetățeni europeni sunt preocupați, uh, sunt preocupați serios față de perspectivele de uh, viitor și eu împărtășesc aceste îngrijorări, mai ales în contextul provocării respectate de schimbările climatice. Comisia Europeană s-a referit, s-a referit la o Europa socială, ceea ce este important, pentru că noi, socialdemocrații, întotdeauna am susținut un puternic social, de, um, pilon social în Europa la Göteborg, în Suedia, am, a fost adoptat așa numitul pilon uh, social și obiectivele noastre trebuie să fie unele ambițioase. Avem nevoie de loc, uh, locuri de muncă de calitate, atât pentru bărbați cât și pentru uh, femei, programe de reconversie profesională foarte bune de asemenea. Eu, în calitate de suedeză, mi-aș dori ca modelul social nordic să fie preluat și să devină o realitate în întreaga Uniune Europeană și uh, voi lupta în continuare în acest sens. Este important ca viața um, de zi cu zi a oamenilor din Europa să se îmbunătățească și vom munci în acest sens. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Ceh. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. E un lucru pe care trebuie să-l arătăm clar în ce privește fondul de tranziție justă, ca cetățenii să fie în centrul acestea nu guvernele, marile firme, ci oamenii obișnuiți. Trebuie să asigurăm că tranziția justă ajunge la cei mai săraci, la regiunile cele mai sărace și nevoiașe. Asistența um, pentru că ei știu ce înseamnă să ai căldură sau să mor de frig iarna. Asta ține de tranziția justă. Dar există totuși un lucru care nu-mi place. Guvernele <clears throat> hrăpărețe și corupte. Unele guverne o să vadă că e o nouă șansă de a obține bani europeni pentru uh, cărdașilor. Fondul de tranziție justă trebuie să opereze cât mai transparent pentru a evita utilizarea incorrectă a banilor. Trebuie să se urmărească în mod transformarea în oportunitate climatică, schimbările climatice nu va fi ușor, dar trebuie făcut. Președinte, mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Eichhout, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, domnilor vicepreședinți. Uh, când s-a prezentat uh, Pactul Verde în decembrie, a fost clar că e vorba de o schimbare, o comisie europeană cu priorități noi, care se concentrează pe alte lucruri. Susținem acest lucru cu tărie. Întrebarea este dacă vor exista investițiile necesare, pentru că știm cu toții că nu e vorba de o schimbare minoră, e vorba de o schimbare, de o tranziție care afectează toate sectoarele și toate țările din Europa. Acest lucru presupune investiții. Încă nu pot să trag o concluzie pentru că nu am văzut propunerea finală, am văzut doar variante anterioare ale acesteia. Dar acum noul acord ecologic și noua politică sunt uh, echilibrate de noi politici în ceea ce privește investițiile? Pentru că, sincer, se pare că avem aceeași veche discuție pe tema bugetului începută de fosta comisie și când vorbim despre planul de investiții sustenabile, sper cu sinceritate că nu e vorba de un alt plan Juncker de investiții 2.1-2.2 Ă, trebuie să ă, vedem ce schimbări se pot aduce ă, beiului. Este nevoie de schimbări fundamentale, dar este posibil. Când analizăm subiectul achizițiilor publice, ne dăm seama că acolo pot, face, pot fi făcute schimbări reale, dar trebuie să facem schimbări și de politici fiscale. În uh, proiect spuneți că planificați o dezbatere și că rezultatul acelei dezbateri va forma baza pentru posibil pași viitori către investiții sustenabile. Nu sună deloc ca schimbarea necesară, în, uh, politi- necesară și în politicile uh, fiscale. Deci sper că varianta finală va fi mai bună decât acest proiect. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului David, un minut. Mulțumesc foarte mult. Să încercăm să rezolvăm problemele planetei pe un singur continent cu costuri uriașe, din păcate, e o idee absurdă. Din cât am auzit, doamna von der Leyen are o diplomă în medicină, dar Primul principiu al medicului ar trebui să fie să nu facă rău. După părerea mea, acest pact ecologic n-a fost bine pregătit și nu e gata să fie implementat. Trebuie să vedem cum să tratăm bolile cu aceste proiecte ambițioase. Să luăm bani de la toți și să-i tratăm doar pe cei mai bolnavi sau să facem ceea ce ar trebui să facem. Am văzut în trecut ce s-a întâmplat cu planuri prea ambițioase, fără consecințe bine gândite. Mă tem că planurile dumneavoastră sunt cețoase și orice plan bazat pe ideologie nu o să aibă un sfârșit fericit. Președinta, mulțumesc. Urmează domnul Toșenovski, un minut. Pani pani Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați domnule comisari, um, este clar uh, că Uniunea Europeană și-a luat ambiții uh, uh, și-a luat angajamente ambițioase, însă nu trebuie să lăsăm pe din afară niciuna dintre regiunile care trebuie să-și modifice din temelii economiile. Știu că Comisia a prezentat o propunere care va ajuta econom- regiunile să-și transforme uh, Um, sectoarele și economia. Sunt sceptic în ceea ce privește calculele pe care le avem pe masă, dar este clar că va fi nevoie de investiții de miliarde de euro în întreaga Uniune Europeană. De aceea cred că este necesar un studiu de impact adecvat care să ne arate impactul în fiecare regiune. În um, centrul și estul Europei uh, va fi uh, problematică apropierea de fondurile de coeziune. Din păcate, vor fi probleme și tensiuni nu doar între statele membre, ci și între regiuni. Mulțumesc. Acum îi dau uh, cuvântul domnului Vilum, să nu un minut. Mulțumesc, doamna președinte. În ultimul timp am văzut cum Curtea Europeană de Justiție și politica de criză Uniunii Europene au slăbit uh, uh, sindicatele și negocierile colective. Desigur, e frumos să auzim că Comisia Europeană în fine recunoaște faptul că avem o problemă uriașă cu inegalitățile tot mai mari, dar propunerea de a obliga să se introducă un salariu minim e o mare greșeală. Salariul minim ar fi o nouă lovitură împotriva sindicatelor. Ce a trebuit să facem este să consolidăm acordurile colective, să avem un protocol social care să prioritizeze drepturile angajaților uh, în detrimentul pieții unice europene, să lăsăm autoritățile locale să nu mai includă hmm, comercianții neloiali în licitații pentru a asigura condiții egale pentru muncă egală și să punem capăt exploatării colegilor străini. Mulțumesc. Președinta, Mulțumesc. Acum, domnul Rowland, un minut. Thank you, Madam Chairman. We have now... Mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns acum la un punct de cotitură unde vedem că se distrug locurile de muncă în Europa datorită din cauza celor politici ecologice ale Uniunii Europene. Uh, locurile de muncă promise sunt o iluzie. Ehm, s-au uh, făcut uh, planuri uh, gen de tip sovietic care nu creează decât probleme. Birocrații care le gândesc n-au pus bazele unei afaceri în viața lor și ei vorbesc despre ehm, ehm, despre Europa. Nu e vorba decât de o distrugere pe care Europa o aduce asupra ei înseși. Se face o falsă convertire la autovehicule electrice. Uh, prom- promisiunea uh, de locuri de muncă ecologice mi amintește de ce spuneau americanii în Vietnam, că pentru a salva un, un sat trebuie mai întâi să-l distrugi. Vrei, se dorește distrugerea locurilor de muncă existente pentru a crea altele. Um, se propune crearea de fonduri imense pentru a ajuta țări precum Polonia și Cehia eu cred că până la urmă Uniunea Europeană va fi uh, nevoită să salveze uh, baza industrială europeană foarte întinsă, care a fost distrusă în mod uh, intenționat. Aveți un cartonaș albastru, domnule Rowland, îl acceptați? Acceptați întrebarea? Domnul Niclas dorește să vă adreseze. Vă mulțumesc pentru faptul că ați luat cuvântul astăzi. Pot să înțeleg că nu sunteți cu totul și cu totul mulțumit, pentru că propriul guvern i-a abandonat uh, și-a abandonat proprii cetățeni, însă mă întreb uh, de ce nu sunteți în Regatul Unit în condițiile în care vă veți retrage din uh, Uniunea Europeană și de ce mai veniți aici? Thank you. I'm not sure. Mulțumesc, nu știu, sunt sigur că mi-a fost adresată o întrebare, dar am încă o ocazie ca să repet, să vă dau un exemplu din Regatul Unit. Costul uh, uh, pe care l-a stabilit, uh, pe care l-a spus domnul Hammond, a spus că um, vom plăti 3.000 de miliarde de lire pentru această schimbare. Așa că profit de ocazie. Întreb pe domnul Timmermans, care, este impact, care este, sunt rezultatele valorii de impact um, asupra locurilor de muncă? Uh, astăzi plătim 12.000 um, de miliarde de euro um, pe, pe care o plătesc oamenii cei mai săraci. Este o taxă regresivă. Cred că ceas wystąpienia półtorej minute. Are cuvântul domnul Radke, un minut și jumătate. Uh, președinte, stimați vicepreședinți, vă mulțumesc pentru a, uh, um, prezentarea pe care ne-a făcut-o astăzi uh, aici, însă nu este vorba mai mult de o prezentare. În condițiile în care ne confruntăm cu o provocare reală, cred că trebuie să depășim această situație în care discutăm uh, într-un mod foarte nebulos, pentru că campania electorală s-a terminat și pentru dumneavoastră, domnule Timmermans. Și în aceste condiții trebuie să depășim uh, declarațiile cu caracter general și să ajungem la lucruri foarte uh, concrete. Salut în mod expres acest uh, fond pentru o tranziție justă, însă nu-mi doresc să se întâmple următoarele și anume uh, Um, relocarea unor fonduri dintr-o parte în alta. Să luăm fonduri de la Fondul Social European, să le transferăm, să le transferăm între acest fond pentru o tranziție justă, pentru că acest lucru nu va face decât ca oamenii care sunt activi în sectoarele industriale care sunt amenințate de schimbările climatice uh, vor fi puși în contradicție cu Uh, alți, alte categorii de persoane vulnerabile. Nu putem să permitem aș, așa ceva. Trebuie să spunem că schimbările climatice și combaterea schimbărilor climatice nu trebuie să ducă la apariția unor noi prăpastii uh, structurale și să nu tot mutăm banii din buzunarul stâng în buzunarul uh, drept. Mulțumesc foarte mult! Doamna Dalia are cuvântul acum, minut și jumătate. Mulțumesc! Domnule vicepreședinți, există scepticism aici din partea unor dacă schimbările climatice și inegalitățile pot fi rezolvate, rezolvate împreună. Faptul că discutăm acest punct astăzi despre tranziția justă și investițiile durabile arată că, într-adevăr, schimbările climatice și inegalitățile pot fi rezolvate împreună dacă există voința de a face acest lucru. Cu Pactul Ecologic European Vrem să fim în linia întâi în uh, industriile care apără clima. În același timp să asigurăm că acțiunile climatice sunt în avantajul celor mai vulnerabili și nu duce la reducerea um, <clears throat> veniturilor sărăcilor celor mai modeste. E nevoie de protecția adecvată pentru a putea beneficia de pe urma acestei tranziții, pentru că în ultima instanță locurile de muncă de mâine o să aibă nevoie de alte calificări. Trebuie să ne asigurăm că forța de muncă se adaptează odată ce viitoarea forță de muncă să va fi pregătită pentru aceste locuri de muncă. În același timp, practicile bunele, serviciile ecologice să nu pot să fie în continuare accesibile pentru toți. E nevoie de o tranziție justă, inclusivă, pe baza trei piloni, participare, sprijin și creare. Participarea lucrătorilor afectați a comunităților în planificare și în promovarea acțiunilor climatice, sprijin prin programe țintite și edificare de capacitate care să prioritizeze pe cei mai vulnerabili și crearea de locuri de muncă durabile de înaltă calitate, măsuri sociale, inclusiv recalificarea și perfecționarea lucrătorilor. Iată șansa pe care o avem în fața noastră

Mulțumesc. Planul verde este planul cel mai ambițios pe care l-a avut UE în ultimele decenii și trebuie să fie asta pentru că tinerii pe străzi o cer și liderii uh, mediului de afaceri o cer. Europa trebuie să se modernizeze și să devină lider global și atunci când e vorba de economie, de afaceri și de o economie circulară în Europa, precum și exportarea cunoștințelor noastre în afară. Însă dacă nu avem și rezultate, nu folosește la nimic. Și uh, planul pe care l-ați uh, pregătit este destul de uh, făcut pe grabă. E nevoie și de fonduri suplimentare cele 5 miliarde pe care le propuneți, trebuie să se spună că e vorba de acțiuni suplimentare, nu legislație pentru care oricum am plătit. Cât privește cercetarea și dezvoltarea și aici trebuie să fim clari că se creează mișcări suplimentare și nu că finanțăm ceva ce sectorul public face oricum. Iată ce trebuie să facă acum Comisia, să pregătească niște condiții necesare pentru eliminarea combustibililor fosil și să vină cu soluții nu interimare, ci pe termen lung. Și vă urez succes! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Reil din partea uh, grupului ID. Doamnă președinte, dragi colegi, Pactul Verde este cel mai nesocial pact din istoria Uniunii Europene și cine crede că se poate contracara cu bani căderea zonelor miniere și exploatatoare de cărbune, nu am învățat nimic. <clears throat> Eu am uh, lucrat uh, într-o zonă exploatare de cărbune în uh, <clears throat> zona Ruhr din Germania. Și acolo nu există alternativă. Acolo există și cea mai mare cota a șomajului. Există cei mai mulți copii <clears throat> săraci, cei mai mulți bătrâni săraci. Și la fel arată situația în fostele zone miniere din Belgia sau Regatul Unit și în Polonia lucrurile vor sta la fel. Sute de mii de locuri de muncă vor uh, dispărea. Va exista o catastrofă în uh, Silesia. Și nu e vorba doar de acest lucru. Motorul Germaniei este producția de automobile și se estimează că în acest domeniu 410.000 de locuri de muncă vor uh, dispărea. Asta ne va rupe uh, coloana vertebrală. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Tobișovski. Da, șanovni Państwo. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, problema este că schimbările climatice pun uh, pe umerii noștri o mare responsabilitate, pentru că planul uh, uh, ecologic să fie unul de succes, trebuie să știm pe ce bază a fost el clădit. Întrebarea mea adresată comisarilor este Comisia Europeană s-a consultat sau se va consulta cu statele membre pentru a vedea ce sumă este disponibilă pentru investiții. Investițiile sunt indispensabile pentru tranziția energetică și trebuie să se ofere siguranță, își dă seama Comisia, de cât timp va fi nevoie pentru ecologizarea industriei europene. În Polonia se estimează că costul acestei transformări ecologice va fi între 2,6% și 4,7% din PIB. E vorba de peste 500 de miliarde de sloți. este de mai multe ori media investițiilor la nivel european. Apoi noi avem Silesia, uh, bazin minier. În acest bazin minier 200 de mii de oameni lucrează și un post în această industrie costă 250 de mii de euro. Sunt uh, date fiabile acestea. Mulțumesc! Mamy zgłoszenie w ramach niebieskiej karty. Czy pan poseł przyjmie? Mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru, îl așteptați, îl acceptați? Mulțumesc. Din partea domnului Cuncalis, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Vreau să vă întreb dacă înțelegeți uh, procentajul din PIB care ne-ar costa pentru a face față adaptării în ceea ce privește creșterea temperaturii și pentru a respecta acordul de la Paris. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tobișevski. Nu am pus niciodată sub semnul întrebării acest lucru în discursul meu. Am început spunând că clima reprezintă o provocare mare Însă pentru a face față acestei provocări trebuie să avem o argumentație rațională în care să ținem cont de oameni și de locurile de muncă. Eu nu mă opun acestui program, însă îmi doresc ca Europa, care trebuie să fie liderul luptei împotriva schimbării climatice, trebuie să plece de la această ipoteză. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gusmao. Un minut. Obrigado, senhora Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi suntem de acord cu explicațiile oferite de comisie când a spus că fondul de tranziție trebuie conceput în așa fel încât să fie uh, echitabil și faptul că pactul uh, verde trebuie să aibă o componentă socială, însă acest lucru nu este posibil dacă uh, anumite obiective fac să se piardă bani de la altele. Nu putem uh, pur și simplu transfera banii dintr-o parte în alta și în același timp să venim cu priorități noi și să derămărăm noi campanii dacă în același timp uh, banii merg și către armată și domeniul militar. Nici măcar nu știm dacă aceste fonduri se vor uh, aduna până la urmă și dacă pactul verde va deveni într-adevăr uh, social. Eu nu cred dacă excludem din fondul de tranziție echitabilă regiunile de coeziune care au direct de suferit. Mulțumesc. Urmează domnul José Manuel Fernández. caros comisari. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați comisari, dragi colegi. Cu acest plan de investiții pentru durabilitate, acest fond pentru o tranziție justă, suntem pe calea cea bună. Parlamentul European a spus întotdeauna că noile priorități trebuie să fie finanțate uh, Uh, din uh, fonduri proaspete. E un lucru foarte bun că acest fond pentru o tranziție justă primește 7,5 miliarde de euro suplimentari. Întrebarea mea este de ce 7,5 miliarde vor fi suficiente aceste fonduri? noi punem întrebarea, Parlamentul va trebui să verifice ce reprezintă aceste cifre. Uh, și, uh, pe de altă parte, complementaritatea cu politica de coeziune este de asemenea un lucru bun. Dar politica de coeziune trebuie să rămână o prioritate în sine și statele membre trebuie să-și definească planurile de investiții. Trebuie să știe ce doresc pentru regiunile lor. Și după ce se vor defini sumele pentru fiecare regiune, se va spune că e vina Bruselului. Dacă Bruselul nu spune ce doresc statele membre. Deci e urgent ca fiecare stat membru și fiecare regiune să își facă treaba. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Bonafe. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mii de miliarde de investiții pentru dezvoltarea durabilă a Europei în următorii 10 ani este obiectivul important pe care Comisia îl prezintă astăzi pentru o Europa care să ajungă la neutralitate climatică în 2050 și care să fie tot mai inclusivă din punct de vedere social. Sunt cu siguranță multe resurse, însă dacă vrem să abordăm cu succes schimbările profunde pe care le presupun aceste provocări, trebuie să punem la dispoziție mai multe fonduri în ultimii următorii ani. Însă revin la propunerile Comisiei. Aș dori să subliniez două care conțin noutăți semnificative. Un fond nou cu resurse dedicate pentru a face tranziția echitabilă din punct de vedere social, pentru că trebuie să combatem schimbările climatice, dar fără să lăsăm în urmă pe nimeni, în special în sectoarele în care va exista o conversie industrială semnificativă, pentru că realitatea trebuie să fie bună pentru toată lumea. În al doilea rând, se face trimitere explicită în planul de investiții la deschiderea unor discuții cu privire la calculul deficitului din care să se excludă